Înainte de a trece la vot, Domnul Pitele a cerut să intervină cu un punct de procedură. Vă rog. De... Stimate domnule președinte, stimați colegi, 30 de secunde din partea mea, vă rog. Aș vrea să vă cer și prin intermediul dumneavoastră președintelui Tajani să exprime public că dumneavoastră condamnați, din punct de vedere instituțional, declarațiile făcute ieri de către deputatul Corvin Miche. Nu putem să mai tolerăm ca anumite declarații rușinoase care încalcă principiile fundamentale precum egalitatea de gen pe care se bazează Uniunea Europeană să fie uh, încălcate toate aceste principii. Nu mai putem tolera să se comporte deputații așa. Astfel de chestiuni nu pot rămâne nepedepsite și de aceea cerem președintelui Tajani să ia măsuri pentru ca să condamne acest lucru. În numele socialiștilor aș dori să condamn în mod ferm și aceste acte și să mai repet încă o dată susținerea noastră a valorilor de egalitate între femei și bărbați și a faptului că suntem împotriva oricărei forme de discriminare de gen din partea noastră. Nu vom face niciodată niciun pas înapoi în lupta pentru apărarea drepturilor și egalității. Mulțumesc! Κύριε Πιτέλα, σας ευχαριστώ για όσα είπατε. Mulțumim, domnule Pitela, pentru observațiile dumneavoastră. Bineînțeles, voi transmite acest mesaj președintelui Tajani. Domnul Corvin Miche a cerut și el să intervină. Vă mulțumesc. Eu propun să se amâne votul ă, pentru ridicarea imunității doamnei Marine de Pen până după alegerile prezidențiale. Din păcate, dacă votăm acum va primi 100 um, de mii de voturi în plus, va poza în persecotate și va câștiga alegerile. Va, dacă votăm acum, va câștiga alegerile sigur. Noi uh, ingerim în procesul electoral din Franța. Domnule Corvin Miche, Presupuneam că doreați să comentați în legătură cu cele spuse de domnul Pitela, însă ați vorbit pe alt uh, subiect în ceea ce privește uh, regulile de procedură conform articolului 180 aliniatul 1 în legătură cu ridicarea imunității oricărui membru al Parlamentului European nu uh, are loc vot cu apel nominal, ci vot prin ridicarea mâinii. Um, și domnul Wolf a cerut, Wolf a cerut să intervină. Mulțumesc. În articolul 100, 181 uh, ridic cazul uh, urgent al lui Alex Adamescu, cetățean german care locuiește în Londra, care a fost uh, supus unui a, a, mandat de arestare european de către guvernul român și de către Uh, poliția română. Tatăl uh, acestuia a fost arestat sub aceeași acuzare, a murit în închisoare, soția sa a mm, încercat, uh, a, a, gangsterii au încercat să o scoată din Regatul Unit. Acum se, folosea, se folosește mandatul de arestare european în scop politic de către un stat european și vă rog să menționați acest lucru la nivelul cel mai înalt președintelui și comisiei aferente. Vă mulțumesc. Prin Vă mulțumesc. Înainte de a trece la vot, aș dori să îi urez bun venit domnului Habib al-Maliki, președintele uh, Camerei Reprezentanților din Regatul Marocului și uh, delegația care îl însoțește se află în galeria oficială. Îi urăm bun venit uh, lui și delegației sale. Eh, sunt o vizită, într-o vizită de lucru la Parlamentul European, eh, sunt aici de ieri și ne face o mare onoare ca ei să fie alături de noi eh, pentru vot. Primul vot este raportul Ferrara în legătură cu cererea de ridicare a imunității parlamentare a doamnei Marine Le Pen. Domnul Corvin Miche tocmai a propus să se amâne acest vot